Să facem în așa fel încât să existe o marcă comercială pentru comerț echitabil în domeniul acesta al siderurgiei. Grazie, la seduta sospesa fino alle ore 15. Mulțumesc. Ședința se suspendă până la ora 15.